Bine, cominciamo questa... Foarte bine. Haideți să începem această audiere asupra politicilor de securitate și drepturile umane. E vorba de o audiere comună împreună cu sede sub Comisia pentru Securitate și Apărare Așadar, o întâmpin aici pe colega mea Claire Modi, care este vicepreședinte a Comisiei SEDE. Așadar, obiectivul principal al acestei audieri este acela de a identifica provocările la adresa drepturilor umane când vine vorba de politicile noastre de securitate în Europa și în țările terțe, precum și cele mai bune practici care vizează promovarea drepturilor umane nevoia de a propăși uh, drepturile umane în contextul de insecuritate este recunoscută în multe instrumente și tratate internaționale, dar și europene, iar la Națiunile Unite avem rezoluția istorică 1335 privind uh, femeile, pacea și securitatea din octombrie 2002, care, pe care o vom uh, sărbători în curând și la care a aderat și Europa. Uniunea Europeană, după cum știți, are propria sa abordare în ce privește femeile, pacea și uh, siguranța, securitatea, când vine vorba de protecția femeilor și fetelor în uh, situații de conflict. Uniunea Europeană s-a angajat pentru a promova perspectiva de gen uh, în diferitele sale misiuni de apărare și uh, securitate. Cred că e vorba aici uh, de o discuție importantă la care am invitat experți uh, deosebiți. În primul rând, doamna ambasador Mara Marinache, care activează în cadrul SEAE și participă la discuțiile legate de rezoluția 1325 apoi uh, Pierre uh, Sedici de la Sea, e apoi doamna Maria Alcale Sanchez, doctor, uh, doctor în drept la Universitatea din Cadiz și apoi doamna Bruno într-o mișcare feministă din Suedia. Și acum dau cuvântul doamnei Claire Moody de la SEDE. Thank you, Pierre. Mulțumesc, Pier Antonio. Îmi face plăcere că putem conlucra în acest dosar foarte important. și eu mă alătur uh, urărilor de bun venit, experților, oaspeților care participă la această discuție. Uniunea Europeană este definită prin angajamentul față de drepturile omului și de libertățile fundamentale. Când vorbim politicile de securitate și apărare, misiunile în acest domeniu, drepturile omului întotdeauna ocupă un loc uh, special în discuțiile noastre. Aș dori să ne concentrăm pe câteva elemente importante ale drepturilor omului și eh, chestiunea este foarte importantă pentru mine și anume problemele de gen, eh, situația femeilor. Uniunea Europeană s-a angajat să coopereze cu uh, uh, organismele specializate ale ONU în probleme legate de situația femeilor și uh, respectăm planul de acțiune elaborat de către ONU ne gândim la situația femeilor în zonele de conflict și întotdeauna când există negocieri de pace, mm, există o atenție deosebită acordată și femeilor în politica de securitate și de apărare. Ne gândim uh, cum uh, conflictele afectează în mod special uh, femeile și există o violență care este și o violență de gen dar noi ne dorim să avem evoluții uh, durabile în uh, a construi un climat de pace uh, pentru a proteja și femeile. Uniunea Europeană furnizează personal în misiunile specifice și acțiunile depind sigur și de statele care sunt implicate. Oricum, însă, prezența femeilor contribuie la um, acceptarea misiunilor uh, de pace, chiar dacă membrii acestor grupuri sunt în principal bărbați, dar um, acceptanța poate fi determinată în principal de către femeile din uh, localitățile respective. În concluzie, aș dori să subliniez că este nevoie de eforturi suplimentare pentru a coopera în problemele de gen, inclusiv atunci când dezvoltăm politici de securitate și de pace și ne gândim și la standarde ale drepturilor omului care trebuie să fie respectate. Aștept cu interes discuții discuția uh, și implicarea tuturor uh, experților în dezbaterea noastră. Mulțumesc foarte mult și înainte de a da cuvântul oaspeților, vreau să dau cuvântul pe scurt doamnei Soraya Post, care a propus uh, această audiere până la urmă. Îi dau cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. De, vreau să explic de ce am avut inițiativa de a organiza acest eveniment astăzi. Eu cred că este nevoie de uh, o schimbare când ne gândim la politicile de securitate. Uh, Trebuie să avem aspecte eh, ale securității umane în eh, centrul atenției noastre. Există, din acest punct de vedere, un raport publicat de Națiunile Unite și eh, este vorba aici și despre violență împotriva femeilor și de fapt, nici măcar un singur rând nu găsim în raportul care a fost redactat legat de violențele împotriva femeilor. Noi trebuie să creăm garanția că femeile eh, oriunde pe planetă trebuie să trăiască într-un climat de securitate și nu doar e vorba de zonele eh, de conflict eu am fost raportoare în Comisia AFET uh, în legătură cu prevenția conflictelor și mediere și am făcut eforturi uh, pentru a avea și o perspectivă uh, de gen și sensibilități în ce privește problematica de gen. Dar ex, anumiți colegi din anumite grupuri politice exer, exercită în clipa de față rezistență. Noi însă uh, avem uh, o înțelegere din acest punct de vedere și cred că trebuie să promovăm aceste idei, ne vom lupta pentru ele. Vă mulțumesc uh, pentru că ați venit în aceste subcomisii. Vă mulțumesc foarte mult. Eu fac parte din grupul social-democrat, dar a adresat și o scrisoare eh, partidului eh, eh, din Suedia, pentru că am dorit să explic care este perspectiva noastră în ce privește situația femeilor din lume. Sper că în intervenția dumneavoastră vă veți referi și la aceste aspecte foarte mult. Doamna Marinachi. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule copreședinte, și adresez mulțumirile mele ambilor copreședinți pentru invitație și pentru ocazia pe care ne-o oferiți să ne întâlnim aici. Vă sunt recunoscătoare, doamnă Post, pentru inițiativa dumneavoastră, pentru că este un subiect care merită să fie tratat Uh, trebuie să aducem contribuții uh, uh, din partea Parlamentului European pentru acest dosar. Asistat și la discuția precedentă în ce privește fenomenele de radicalizare și uh, există uh, unele elemente relevante, inclusiv în contextul discuției pe care ne-o propunem acum, pentru că există o legătură între rolul femeilor, modul în care trebuie ele să fie percepute, nu doar într-o formă tradițională uh, în care sunt tratate ca uh, victime, dar ele trebuie să fie și Uh, agenți uh, multiplicatori ai uh, unor decizii. Această agendă joacă un rol foarte important în agenda politicilor noastre externe. Poate că sunteți conștienți deja de faptul că noi am adoptat o nouă abordare față de securitatea femeilor. Pe data de 10 decembrie, când a fost Ziua Internațională a Drepturilor Omului și acest lucru s-a întâmplat Uh, inclusiv uh, în baza unor contribuții complementare din partea statelor membre, ale unor instituții internaționale, dar și uh, prin implicarea societății civile. Consiliul de Securitate a adoptat o rezoluție în anul 2000, o rezoluție care este de importanță deosebită pentru că aici sunt menționate drepturile femeilor, ideea de egalitate de gen și contribuția pentru securitatea locală și internațională. Noi uh, uh, știm și care este uh, importanța unei abordări specifice de gen în politicile noastre de securitate, de combatere a extremismului și în arhitectura instituțională a securității joacă un rol important. În ce privește grupul de lucru pentru un tratat uh, de gen în rezoluțiile specifice, în discuțiile legate de securitate, uh, rolul femeilor uh, este un element important. Deci, putem spune că există un progres în ce privește angajarea femeilor, inclusiv în strategiile de securitate. Ideea de mainstreaming, de gen, este importantă. Ce facem noi în contextul Uniunii Europene? Am adoptat o abordare strategică uh, pentru uh, a aplica și concluziile Consiliului în această problematică. Încercăm să uh, conturăm un plan de acțiune pe termen scurt, mediu și pe termen lung Uh, pentru uh, a acoperi următorii cinci ani de acțiune în cadrul uh, implicării Uniunii Europene pe plan global în acest domeniu. Dorim să ne consolidăm rolul nostru global um, ca partener important în ce privește garantarea egalității de gen inclusiv în domeniul afacerilor, de pildă. Dar este nevoie de o abordare eh, holistică, de ordin general eh, în cadrul eh, întregii politici externe și de securitate ale Uniunii Europene. Este un instrument esențial pentru a garanta că protejarea fetelor și femeilor este avută în vedere în orice context trebuie să uh, garantăm femeilor, uh, indiferent de vârstă și posibilitatea de implicare, luarea deciziilor, uh, inclusiv în ce privește consolidarea păcii după cum s-a definit deja în strategia globală a Uniunii Europene pe probleme de securitate, noi considerăm că egalitatea de gen este o parte semnificativă a agendei dedicate femeilor trebuie să uh, tratăm problematica în contextul uh, garantării generale a drepturilor omului. Abordarea strategică Um, este uh, sarcina uh, instituțiilor europene. Dorim să prioritizăm prevenția conflictelor uh, și combaterea consecințelor pe plan social, uh, de uh, mediu um, în uh, situații de conflict. Uniunea Europeană încurajează integrarea sistematică a perspectivei de gen, bazată pe analize de gen, în toate domeniile și activitățile de garantare a păcii și securității. Dialog diplomatic, politic, dialogul pe marginea drepturilor omului, elaborarea de uh, politici adecvate, analize, evaluări și procesele de uh, raportare. Rolul femeilor uh, este uh, de a uh, le garanta o poziție de agent pentru uh, creare de condiții de pace și securitate. Și uh, trebuie să ținem seama și de vulnerabilitatea crescută a femeilor în situațiile de conflict. Este nevoie de participare a femeilor la deciziile politice, femeile și fetele tinere trebuie să poată să participe eh, pe picior de egalitate la toate fazele eh, de activitate sociopolitică în societățile lor pentru a crea societăți inclusive care să eh, aibă o perspectivă durabilă de dezvoltare în condiții de pace. Și noi sperăm ca agenda pentru 2030 și pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, implicarea fetelor și femeilor sunt esențiale este important pentru că în felul acesta se poate crea o condiție de pace durabilă. Cunoaștem cazuri în care Uniunea Europeană eh, s-a implicat în Columbia, Siria, în Yemen, în favoarea creării unor rețele ale organizațiilor de pace promovate de femei și um, acesta este un rol important al societăților civile. Există multe situații dificile care trebuie să fie rezolvate. Trebuie să uh, ne gândim că femeile în uh, multe domenii încă um, se confruntă cu uh, probleme, pentru că, de fapt, există încă un uh, accent uh, de masculinitate care uh, poate să stimuleze uh, inclusiv uh, violența sexuală. Uh, din păcate, uh, uh, există și din acest punct de vedere uh, considerații care trebuie să fie avute în vedere în politicile de securitate. Femeile trebuie să poată fi protejate și acestea sunt chestiuni cheie trebuie să destructurăm uh, formele de discriminare. Este, sunt elemente uh, care sunt uh, corelate direct cu principiile de respectare a drepturilor omului. Este facil să vorbești despre femei în acest context dacă nu ai în vedere și drepturile. Drepturile sunt esențiale inclusiv pentru uh, implicarea femeilor în domeniul de securitate. Doar când uh, femeile uh, vor putea să fie angajate pe deplin uh, și în aceste politici, vulnerabilitatea lor specifică va putea să dispară și în felul acesta vor putea să fie combătute și violența și terorismul, pentru că altfel uh, uh, drepturile omului uh, vor fi violate mai ales femeile care se alătură grupurilor radicalizate, demonstrează că ele au fost anterior private de exercitarea drepturilor omului. Iar în ce privește strategia globală de contracarare a terorismului, femeile trebuie să fie valorificate ca agenți pozitivi pentru crearea unui climat de securitate. Femeile sunt active în societatea civilă, sunt angajate în familii și uh, acolo unde există fenomene de violență, ele pot contribui la contracararea acestor fenomene. Tocmai de aceea trebuie să avem în vedere toate aceste aspecte și trebuie să ajungem până la urmă la o etapă de justiție tranzitorie care uh, uh, trebuie să uh, existe în strategia noastră și există o implementare a politicilor noastre care susțin acest tip de justiție, inclusiv uh, prin susținere financiară, prin instrumente geografice. O facilitate operațională a fost creată care să contribuie la un climat de stabilitate și de pace Începând cu februarie 2019 se va putea opera cu acest instrument și ne concentrăm uh, pe cazurile vulnerabile, cum ar fi uh, situația fetelor și femeilor. Deci trebuie să ne gândim și la uh, fenomen, uh, principiul de mediere. Uh, Există platforma femeilor Cazientec. Noi încurajăm o rețea a femeilor din Siria care să se implice în procesul de pace de la Geneva. Participă activiști pentru pace la această rețea și noi sperăm că va exista din acest punct de vedere uh, Um, o activitate în colaborare cu toate părțile direct interesate, cu Uniunea Africană, cu statele ASEAN. Încercăm împreună cu reprezentanții tuturor acestor organizații să implementăm rezoluția 1525. Uh, Trebuie să combatem fenomenele de radicalizare și a existat o inițiativă internațională care se numește inițiativa Spotlight, care este condusă de Națiunile Unite și de Uniunea Europeană. 500 de milioane de euro sunt puși la dispoziție de către Uniunea Europeană pentru această inițiativă. Încercăm să uh, combatem fenomenele de violență în uh, America Latină, uh, de pildă, și în alte patru regiuni în uh, zona subsahariană din Africa va fi de asemenea aplicată uh, uh, această strategie, vom încerca să combatem mutilarea sexuală a femeilor și în opt țări din regiunea subsahariană vom acționa. După aceea în Asia pentru a combate traficul sexual, de asemenea în zona um, Mării Caraibelor, unde există fenomene de violență în familie uh, combatem și violența cibernetică uh, și vom folosi mass media socială pentru a combate misoginismul și marginalizarea femeilor. Vom combate uh, inclusiv uh, violența cibernetică cu tentă sexuală pentru că încă nu există o legiferare corectă din acest punct de vedere nici măcar pe planul Uniunii Europene. Trebuie să stimulăm uh, politica de gen ca atare, în, inclusiv în politicile de securitate, dar nu mă refer la ele pentru că uh, colega noastră Birgit Luzer va trata acest subiect. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Birgit Luzer. Mulțumesc foarte mult. Acum mai puțin uh, de două săptămâni am vizitat CPCC, capacitatea uh, civilă și mi-am preluat și funcția de șef al staffului. În uh, acest context mă bucur că pot să vorbesc despre aceste lucruri acum în contextul uh, drepturilor omului și în contextul activității noastre de zi cu zi pentru cei care nu știu, la SEAE, acest directorat uh, pentru capacități civile se ocupă de toate misiunile civile ale UE, iar aceste misiuni promovează stabilitatea și reziliența prin consolidarea drepturilor omului, inclusiv respectarea drepturilor omului. Exact, valorile noastre de bază europene misiunile civile doresc ca să contribuie la misiuni puter, la, instituții puternice și pentru a reduce vulnerabilitatea la fața riscurilor. Avem 10 misiuni de acest gen uh, desfășurate uh, pe lângă cea special dedicată regiunii Sahelului. Aș dori să vă spun cam ce facem în general uh, și legat de subiectul de astăzi, precum și o serie de inițiative și de realizări care arată cât de importantă uh, este această agendă a drepturilor omului pentru noi la CPCC. În primul rând, uh, pacea și uh, femeile, dimensiunea de gen. Așa cum a spus uh, colega mea, Marinaki, toate misiunile noastre CPCC au datoria de a pune în practică rezoluția ONU 1325 și rezoluțiile care au urmat acesteia și pentru a ține cont de agenda în acest domeniu a UE precum și a măsurilor europene de implementare a rezoluției ONU. Astfel se implementează agenda și dimensiunea de gen în modul în care Comisia funcționează pe plan intern, ceea ce ați menționat și dumneavoastră, doamnă Moody, și mai mult decât atât, se integrează dimensiunea de gen în mandatul misiunilor noastre, care sunt, bineînțeles, conduse sub auspiciile șefului de misiune cu Uh, un consilier special uh, care se ocupă de aceste chestiuni de gen și legate de drepturile femeilor. Avem și un punct focal uh, unde se concretizează acest gen de lucruri. În mod concret, aceste lucruri se regăsesc și în liniile orientative și ghidurile de misiune special dedicate participanților la misiune sunt niște linii orientative cât se poate de detaliate uh, legate de măsuri de formare și de sensibilizare. De asemenea, am creat uh, o poziție de consilier specific uh, cu grad înalt, o femeie care se va ocupa de aceste chestiuni și asta va însemna că femeile, pacea și securitatea vor fi tematici mai bine integrate și prezente în cadrul misiunilor noastre de la CPCC. Ca să mă refer acum la dimensiunea legată de drepturile omului și cum este ea prezentă în misiunile noastre, uh, v-am spus uh, despre ghidul pe care l-am uh, publicat în acest sens și uh, care permite participanților la misiune să știe ce pot să facă fiecare în acest sens. Tot așa, integrăm în mod sistematic dimensiunea de drepturile omului în acțiunile noastre și misiunile noastre. În acest an avem intenția să punem la punct uh, un astfel de ghid uh, complet, uh, așa cum l-am făcut pe dimensiunea de gen, pentru drepturile omului în cadrul misiunilor. De asemenea, ne preocupă strategia privitoare la drepturile omului și la prezența acestei tematici peste tot în toate politicile și acțiunile noastre, Human Rights Mainstreaming. Uh, avem un document de lucru în acest sens care vizează acest gen de demersuri la noi, la CPGC, care a fost uh, adoptat de către statele membre anul trecut. Eforturile acestea fac parte din un cadru mai amplu de a avea drepturile omului prezente peste tot în politicile noastre, um, cu accent pe tematica femei, securitate și pace, care ar fi principalele cinci recomandări sau domenii pe care ne-am uh, axat. Uh, Trecerea la răspundere, resurse, structuri, formare și parteneriate. În acest sens, misiunile noastre uh, sunt ambițioase pentru că um, contextul în care sunt desfășurate este cât se poate de complicat, dar există și multe oportunități. Mandatul se referă la consilierea uh, și uh, formarea instituțiilor de profil din uh, statele unde suntem desfășurați. Acestea sunt niște ocazii extraordinare. vorba de consiliere strategică, când vine vorba de documente legislative cheie în acele țări în care suntem desfășurați. Apoi, drepturile omului să apară cât se poate de mult în toate formările și trainingurile oferite, inclusiv pentru forțele de menținere a securității. Apoi, module specifice de dreptul omului sau combinate cu alte tematici. Asta facem de pildă în relația noastră și în prezența noastră în Irak, în contextul combaterii crimei organizate și a terorismului. De asemenea, lucrăm cu biroul inspectorul general de la Ministerul de Interne care se ocupă de relațiile armată-civili. Și la micina noastră din Nigeria avem un exemplu similar unde facem uh, și conducem uh, module de training pentru partenerii noștri sensibilizați la drepturile omului în munca lor cu uh, migranții. De asemenea, avem uh, în Libia o misiune care și-a schimbat uh, recent mandatul și acolo ne străduim uh, să promovăm standarde internaționale și să promovăm drepturile omului în aceste contexte. Asta se petrece peste tot, inclusiv când vine vorba de justiția penală, de gestionarea granițelor și așa mai departe. Aceste eforturi înseamnă promovarea de principii și valori la care s-a angajat Uniunea Europeană și care, uh, bineînțeles, reduc uh, impactul asupra drepturilor omului, asupra integrității acestora. E nevoie de diligența datorată a tuturor actorilor prezenți din Europa, așadar în uh, țările în care misiunile sunt desfășurate. În acest sens, este important ca să avem și noi propria noastră abordare. Să fac pași concreți în acest sens. Pentru viitor, dacă îmi permiteți o ultimă observație, în noiembrie 2018, um, statele membre s-au pus de acord asupra unui acord referitor la misiunile eh, civile și contactul lor cu misiunile armate. S-au definit principalele acțiuni și sarcini de monitorizat. Odată cu acest eh, numit CPC eh, Compact, s-a hotărât că misiunile acestea civile au noi, au noi sarcini legate de securitate și siguranță când vine vorba de securitatea cibernetică, refugiați, radicalizare, gestiunea granițelor, securitate maritimă, precum și extremismul violent, printre altele. Toate aceste noi domenii unde dorim să ne implicăm mai mult, au în sine o dimensiune de drepturile omului, dar și de, legate de promovarea dimensiunii de gen. Și aici m-aș referi la cele spuse de doamna deputat uh, Post, care ne-a îndemnat să fim mai atenți la dimensiunea de drepturile omului cu acest nou act deplasăm accentul de la uh, securitatea statală și instituțională la ceea ce ați numit dumneavoastră uh, siguranța și securitatea oamenilor. Cred că aceste eforturi arată modul în care noi abordăm uh, în mod uh, novator aceste uh, evoluții. Mulțumesc foarte mult! Grație! Ora la parola signora. Mulțumesc. Urmează doamna Alcale Sanchez. Muchísimas gracias. Eh, buenas tardes. Mulțumesc foarte mult. O după amiază plăcută tuturor. O intervenție destul de scurtă care se va focaliza pe orientările uh, recente și am să încerc să mă concentrez pe un nou concept de securitate și o nouă identificare a dușmanului uh, care uh, nu se află în afara granițelor, ci în interiorul lor. În acest sens, Uniunea Europeană are angajamentul de a garanta securitatea fața unor atacuri grave, cum ar fi uh, terorismul, și de a lupta împotriva cibercriminalității. Și controlul frontierelor uh, este necesar pentru a lupta împotriva unui dușman comun. Dar Există o uh, lipsă de securitate care este difuză și există diferite stereotipuri din vechea Europa, pentru, iar calculele actuale în ceea ce privește uh, conjugarea cibercriminalității, terorismului, e clar că acestea se însumează și depășesc uh, terorismul. Articolul 3.1, aliniatul al doilea din Tratatul de Funcționare, se referă în mod expres la anumite... Sorry a pesar de que el artículo 83 del... În ciuda faptului că articolul 83 din Tratatul de Funcționare se referă în mod clar la aceste domenii în funcție de gravitate, se referă, spre exemplu, la exploatarea sexuală, la uh, traficul de ființe umane, care sunt unele din modalitățile de violență care, dincolo de uh, a reprezenta un atentat față de securitatea Europei, mai mult decât atât sunt o, o amenințare la securitatea personală a victimelor. Și atunci, uh, împiedicarea acestor infracțiuni uh, nu poate duce la o garantare a securității dacă Uniunea Europeană nu va avea un plan de acțiune care să preîntâmpine viitoare atentate pe viitor, care generează insecuritate uh, diferită, care este cea care este difuză, constantă și zilnică. Și, într-adevăr, uh, statistica oficial confirmă faptul că în, există un fenomen um, criminal frecvent uh, perpetrat de către uh, bărbați față de femei și uh, singurul scop al acestui fenomen de violență este ca femeile să fie dominate. Astăzi, în ziua de astăzi, în Uniunea Europeană sunt foarte multe femei care suferă zilnic de violență fizică, psihică sau sexuală și se află în mâinile unor bărbați care sunt sau au fost uh, uh, soții lor sau partenerii lor sentimentali. E vorba de o violență domestică care în mare majoritate a cazurilor nu este considerată drept violență, chiar de victimă ca atare, pentru că apare într-un mod foarte subtil și victima se obișnuiește să, să trăiască așa cu această cantitate de violență și nici măcar nu e măsură să identifice violența. Cu toate acestea, în alte ocazii, tendința se schimbă și această violență începe direct în mod extrem, atunci când agresorul direct pune capăt vieții uh, victimei sale prin surpriză. În aceste cazuri de violență de domestică trebuie să adăugăm și altceva. Multe femei în Europa în ziua de astăzi suferă de violență sexuală din cauza unor oameni bărbați necunoscuți. Uh, pur și simplu din cauza faptului că au avut ghinionul să le încrucișeze traiectoria. Și există astfel de tendințe de a proclama libertatea sexuală în același timp Uh, observăm că nu reușim să reducem un fenomen și anume acele femei care suferă în continuare de violență sexuală uh, prin, și care din rușine sau de frică, din frica, din cauza fricii de reproșuri din partea societății, nu au fost în măsură să aibă curaj să depună o plângere. Și de asemenea aș vrea să menționez și situația multor femei lucr care lucrează și care sunt discriminate în materie de salarii și în mod indirect atunci când um, acel acoperiș de cristal le împiedică să-și dezvolte toate competențele profesionale și societatea consideră să, în continuare că acestea trebuie să vină să-și um, îndeplinească îndatoririle casnice, care în continuare rămân în mare parte în seama femeilor. Aceste femei suferă de asemenea și de hărțuire sexuală în momentul în care bărbații cu care lucrează cer din partea lor să uh, le facă anumite favori. Apoi, Căsătoriile forțate în scopuri de exploatare uh, sexuală sunt, iată, încă o altă problemă care zilnică apare în Uniunea Europeană um, și e vorba de femei, totuși, care sunt de o altă naționalitate și care se află acum, spre exemplu, în Europa, în Uniunea Europeană, dar care provin din țări care în mod mai deschis sau mai puțin deschis, în continuare au recurs la acest tip de comportament și de ele de multe ori depinde de stima și de uh, familiei și de situația administrativă a familiei, pentru că altfel aceste familii ar fi expulsate din Uniunea Europeană și atunci, de teama unei eventuale expulzări din partea Uniunii, ele preferă să suporte acea violență domestică și să nu denunțe această situație. Toate acestea sunt fenomene criminale care uh, nu fac decât să repete acele standarde maciste de comportament și reproduc discursul masculin în ceea ce privește utilizarea corpului femeilor ca și obiecte de plăcere sexuală pentru bărbați. Plecând de la această hartă criminologică, e ar fi posibil să ajungem la concluzia că abordarea politică a securității în Uniunea Europeană nu va fi completă dacă nu se duce la bun sfârșit uh, dintr-o perspectivă integrală care să garanteze um, faptul că ne putem bucura de drepturile fundamentale și se construiesc în interiorul fiecarei persoane. Pentru că e vorba de atentate care nu au o dimensiune uh, transfrontalieră, dar uh, acestea sunt uh, considerate drept necesare a fi combătute, exact așa cum apare în articolul 83.1 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Și având în vedere preocuparea constantă și progresivă a Uniunii Europene pentru a elimina această violență, mai ales Parlamentul, uh, putem spune că a fost extrem de activ prin diferite rezoluții în acest sens, ideile esențiale ale acestora au fost uh, integrate Într-adevăr, în parte, e un comentariu pe care vreau să subliniez, în anumite directive, deși nu au ocupat un loc central în niciuna din aceste directive și, în multe ocazii, de altfel nici nu sunt obligatorii. Astfel, spre exemplu, declarația anexă la acta, actul final al conferinței interguvernamentale din la Tratatul al Sabona a subliniat ca și misiune esențială eliminarea inegalităților între femei și bărbați și un angajament de a lupta împotriva violenței domestice sub, în toate formele sale și recunoaște de asemenea necesitatea ca statele membre să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina și a pedepsi aceste infracțiuni și pentru a oferi sprijin și protecție victimelor. Deosebit de interesantă este, evident, directiva cu, referitoare la Ordinul de Protecție European, prin care încă din 2011 se poate garanta securitatea tuturor victimelor unei infracțiuni, ceea ce le permite să se poată bucura de un drept fundamental și anume libera circulație. De asemenea, vrem să subliniem directiva de referitoare la victime din 2012, care recunoaște drepturi pentru toate victimele de diferite infracțiuni. În mod uh, ciudat, în textul articolului, deci după începerea articolului 1 din uh, directiva, deci la considerentele 17-18, uh, există o mențiune a violenței de gen, în mod general fără să se definească dacă e vorba de o violență comisă de un bărbat împotriva unei femei sau împotriva unui alt bărbat. Nu, doar violență de gen pentru a spune doar un pic mai târziu că femeile suferă de uh, violența de gen și că uh, necesită sprijin specific pentru a, sorti din, pentru a ieși din astfel de situații. În ciuda importanței acestor uh, cuvinte, se încearcă o definire a ceea ce înseamnă violența de gen împotriva femeilor și nu se recunosc totuși anumite drepturi specifice. Cadrul normativ al Uniunii Europene, uh, mă refer la Convenția de la Istanbul din 2011, care a fost adoptată de către Uniune în, în 2017. Um, cu siguranță este primul text în interiorul Europei care se concentrează exclusiv pe acest obiectiv. Dorința este să se re, uh, reglementeze violența de gen și violența domestică, uh, ceea ce ne dă din nou impresia că toate le, chestiunile legate de violența de gen, de fapt, rămân în fond și la urma urmei undeva difuze în cadrul unei reglementări destul de ample. Cu toate acestea, și am să închei, pentru că nu vreau să continui pe aceste uh, acte normative, nu există un text al Uniunii Europene pentru a face față în mod exclusiv violenței de gen uh, un simptom care astăzi încă nu e foarte bine identificat cu acea tărie necesară la înălțimea acestui fenomen criminal. Uh, victimele nu sunt considerate drept un colectiv uh, unit. Și lipsa aceasta de atenție instituțională ar putea să ducă la lipsa de securitate personală pentru femeile victime de violență domestică, violență sexuală, violență uh, la locul muncii și a victima față de femeile migrante, care nu denunță aceste situații de violență, ci o suportă din cauza soților lor și probabil, având în vedere schimbările politice care se vor produce în anumite țări ale Uniunii Europene, poate că va fi nevoie în momentul de față de un angajament care să fie absolut obligatoriu și incontestabil. Ar trebui ca declarațiile anexe ale tratatului de la Lisabona să, fie, să devină obligatorie, ca și preambulul statutului de victimă și deci violența de gen să poată fi transformată astfel într-un obiectiv prioritar. Și, uh, evident, dacă considerăm securitatea drept pacea interioară, atunci e clar că e nevoie de un mediu în care o persoană să se poată dezvolta ca atare. Și drepturile omului trebuie să fie considerate drept miezul acelui concept. Pentru că, așa cum spunea profesorul Barata, uh, dincolo de dreptul la securitate, trebuie să promovăm securitatea drepturilor. Cel de-al 70-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului este o ocazie formidabilă pentru a aminti că noi femeile naștem libere și egale în demnitate și drepturi și avem uh, rațiune, avem conștiință și că avem dreptul să fim considerate, să fim tratate în mod fratern și nu violente către bărbați. Iar noi, femeile care trăim în Uniunea Europeană, Vrem să beneficiem de securitate și vom beneficia de aceasta dacă știm că instituțiile și politicile vor face acest lucru. Mulțumesc! Muchas gracias. Eh, Ora la parola. Mulțumesc foarte mult. Doamna Linea Bruno are cuvântul acum, vă rog. Thank you for inviting me. Mulțumesc că m-ați invitat. Înainte începe, vreau să subliniez că sunt sociolog nu sunt expert în politici de securitate. Sunt o uh, cercetătoare și sunt și uh, membră a partidului din Suedia, Inițiativa Feministă. Și pe mine mă preocupă modul în care violența în familie este tratată de către statul uh, suedez. Uh, și dacă există uh, și uh, obstacole în ce privește drepturile copilului în garantarea protecției față de violența în familie. Oricum, există în clipa de față o cercetare în acest domeniu și rezultatele pot fi relevante și în afara Suediei în, și în afara Uniunii Europene. Securitatea femeilor este un concept care s-a dezvoltat într-un cadru feminist. Este nevoie de o abordare morală a problemelor de securitate de gen, dar nu în baza modelului de securitate tradițional pentru că varianta tradițională de fapt are în vedere un amenințări externe pentru stat. Din acest punct de vedere nu se ține seama de amenințările la adresa femeilor. Noi cred că trebuie să ne gândim la uh, implicațiile conflictelor pe termen lung uh, și mai mult trebuie să uh, reacționăm din acest punct de vedere la problemele apărate. Trebuie să existe un mediu de siguranță pentru cetățeni care să nu se temă că vor fi uciși sau vor fi supuși unor violențe. Organizația Mondială a Sănătății estimează că uh, există un număr mare de femei uh, care uh, sunt supuse violențelor domestice de către parteneri care le produc răni 125 de țări au legislație împotriva uh, violenței familiei, dar uh, peste 600 de milioane de femei trăiesc în țări în care violența împotriva femeii, violența domestică nu este condamnată. Păi să ne gândim uh, la femeile din aceste țări și faptul că libertatea de mișcare le este limitată și că există o amenințare inclusiv în forurile uh, publice din partea uh, politicienilor de pildă. Cei care practică amenințări nu sunt pedepsiți. Cercetarea demonstrează că uh, o mișcare feministă puternică poate să determine o legislație îmbunătățită care să protejeze femeile și să producă schimbări uh, pe plan național. În 2014, guvernul suedez a lansat uh, o politică Uh, de protecție a femeilor, pentru că politica de gen este o condiție pentru condiții prospere de pace și dezvoltare. Eu uh, salut aceste eforturi care au multe aspecte pozitive, oricum însă există și probleme care uh, subminează credibilitatea acestui plan pentru că în continuare sunt exportate arme spre Saudi, Arabia Saudită, Indonezia, Brazilia, state în care femeile nu sunt protejate. După aceea, există în continuare situații în care uh, tinere care au încercat să scape uh, de uh, mări, un măritiș forțat în Afganistan, de pildă, uh, au fost returnate țărilor de origine. Um, după aceea, în ce privește drepturile la sănătate în lumea întreagă, nu există suficiente garanții uh, pentru femei. Sunt de acord cu ministrul ministrul uh, pentru dezvoltare internațională, Isabela Lărini, care spune că există și o problemă esențială, dreptul de a decide asupra uh, aspectelor de reproducție. Există multe femei care nu au posibilitatea să decidă uh, dacă își doresc sau nu un copil. Suedia are o reputație că este o țară prietenoasă față de copii, dar oricum familia din Suedia uh, nu a fost uh, uh, reglementată până um, acum câțiva ani în ce privește drepturile copiilor și dreptul femeilor. Uh, au existat uh, în anul uh, după 1970 o serie întreagă de studii, inclusiv în ce privește dreptul femeii la integritate fizică. Și, de asemenea, au luat, fost luate demersuri pentru consolidarea independenței financiare a femeilor. A existat și o reformă care să reducă violența din partea bărbaților față de femei. Au existat uh, conlucrări între uh, sfera uh, economică și diverse organisme. Până la urmă, însă, există în continuare bărbați care exercită violență pentru a-și controla partenera. De fapt, și bărbații ar trebui să-și asume o atitudine responsabilă vis-a-vis -vis de manifestările violente. În cadrul dezbaterii publice, lipsa uh, uh, unei uh, abordări a problematicii de gen uh, creează probleme, mai ales când există discursuri cu tentă naționalistă, uh, religioasă, fundamentalistă. Și există un ONG din Suedia, Kvina, Kvina promovează uh, susținerea pentru apărătorii drepturilor femeilor uh, din diverse puncte din, de pe planetă. Iar în raportul lor se vorbește despre faptul că naționalismul care se bazează pe practici tradiționale împiedică femeile uh, de la afirmare în societate. Se creează o atmosferă de teamă Um, care împiedică uh, respectarea drepturilor omului. Există o um, acuzare adesea uh, a activiștilor uh, și organismelor care protejează drepturile omului și drepturile femei. Deci există uh, un uh, spațiu tot mai mic de afirmare pentru aceste uh, organizații și asta afectează în mod special organizațiile feministe. Deci uh, ele încerc uh, încearcă să uh, își promoveze principiile la nivelul societății civile, dar există restricții la nivelul societății civile uh, Ehm, există mai degrabă o concentrare pe securitate de naționalistă fundamentalismul religios, de asemenea, ehm, împiedică femeile să acționeze ca activiști sociali. Există din acest punct de vedere restricții față de ceea ce îi se permite unei femei să facă și ceea ce îi se interzice de fapt, apărătorii drepturilor femeilor ar trebui să beneficieze de recunoaștere internațională, iar guvernele care împiedică promovarea femeii ar trebui să uh, aibă de suferit prin decizii internaționale. Uniunea Europeană, Națiunile Unite trebuie să conlucreze cu organizațiile care reprezintă femeile pentru, și ambasadele pot să joace un rol important în uh, promovarea pe plan local a femeilor. Pot fi organizate dezbateri, mese rotunde. Guvernul Suediei este de părere că apărarea drepturilor femeilor din lume trebuie să fie uh, protejate împotriva violențelor. Sănătatea sexuală reproductivă sunt drepturi ale femeilor. Femeile trebuie să poată decide asupra uh, propriului uh, corp dar uh, asta depinde și de uh, sistemul educațional și de condițiile socioeconomice. Uh, trebuie investit în sănătatea mamelor, și uh, uh, trebuie create condiții cât mai bune pentru sănătatea femeilor. Educație sexuală pentru uh, tineri este importantă, iar violența sexuală trebuie să fie combătută, tot așa cum trebuie împiedicată răspândirea bolilor cu cauze sexuale. Există la Universitatea de Apărare din Suedia un studiu unui profesor, eh, o abordare inovativă în ce privește elaborarea politicilor externe prin implicarea aspectelor de gen pentru că există o abordare nouă care poate să schimbe până la urmă uh, modalitatea de gândire a politicilor externe de securitate. O concluzie a activității mele este că trebuie să combatem violența în uh, viața cotidiană în toate uh, statele. De trebuie să ne întrebăm cine poate garanta această protecție. Trebuie să ne întrebăm pentru cine creăm, de fapt, un climat de securitate. Mul- Mulțumesc foarte mult. Acum uh, intre pe colegi dacă doresc să intervină sau dacă sunt mulțumiți de cele auzite până acum. Sunt sigură că și ceilalți colegi vor, dorea să, vor dori să intervine, dar bineînțeles că vreau să mulțumesc uh, tuturor participanților, participantelor pentru contribuțiile lor și mă gândesc și la modul în care se leagă aceste ultime prezentări de cele spuse de uh, primele două vorbitoare, mai ales la ceea ce a spus doamna Marinachi, consecințele conflictelor asupra femeilor. Dar cred că în aceeași măsură este important să identificăm și să sprijinim femeile ca și actori în cadrul uh, prevenirii, dar și în procesul de construcție a păcii. Înainte de Crăciun am primit o notiță uh, în care se spunea că vice, vicepreședintea Comisiei Europene urma să se întâlnească uh, în pregătirea Consiliului care va avea loc uh, în această săptămână cu accent tocmai pe soarta femeilor în conflicte și mă bucură mult să văd conținutul acestei uh, notițe, însă am citit și comunicatul de presă care a urmat acestei comunic- acestui Consiliu și la punctul 15 din cele 30 ale comunicatului se menționează acest lucru așadar, dar cumva uh, se pierde asta în uh, conținutul general al textului. Mi-ar fi plăcut ca uh, lucrurile să fie mai uh, clar precizate și mă gândesc că pe undeva m-am bucurat degeaba la început. Astfel, aș dori să știu cu cât de multă fermitate Uniunea Europeană se preocupă de implementarea acestor principii în condițiile în care partenerii noștri în acțiuni de securitate uh, și menținerea păcii, poate că nu sunt atât de implicați ca și noi sau nu atât de mult pe cât o credeam noi. Și mă gândesc că întâlnirea din această săptămână s-ar putea, sau nu, să-mi dea mai multe detalii în acest sens. Apoi ați vorbit despre planul de acțiune care va apărea. Mi-ar place să avem și un calendar uh, al acestuia Poate că unii știu, dar mi-ar place să mm, știu, să pot să anticipez și eu lucrurile și să mă bucur iarăși. Pe bună dreptate, vă mulțumesc foarte mult. Doamna Valero, aș ceru cuvântul? Bun. Aș dori atunci. Vă rog. Only one minute. un minut. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Ați uh, descris un tablou foarte cuprinzător când vine vorba de violențe, de, de, de, de securitate, de diferitele perspective. Da, mă bucur foarte mult și faptul că Maria Sanchez a menționat situația din interiorul Uniunii Europene, pentru că trebuie să începem cu ce se petrece în propria noastră bătătură și este clar că nu auzim nimic despre această violență motivată de gen în agenda noastră de securitate internă și e destul de grăitor acest lucru. Poate că ar trebui să recunoaștem asta și în lumina Convenției de la Istanbul, așa cum au făcut 18 state membre deja. Deci, da, situația este complicată și e adevărat, noi discutăm aceste lucruri la comisia noastră și ne concentrăm pe ce se petrece în afara Uniunii Europene, dar mi-ar place ca cu toții și dumneavoastră să trimiteți un mesaj cum că e importantă și situația pe plan intern, asta pentru a căpăta mai multă credibilitate și ca să înțelegem mai bine perspectiva pe care ne o asumăm. Vă mulțumesc tuturora! și știu că sunteți extrem de implicați și este foarte clar că am văzut că sunt niște probleme, dar poate nu le înțeleg eu așa cum trebuie. În orice caz, e bine că avem o paletă întreagă de perspective și că dorim să mergem mai departe și că nu vom uh, precupeți niciun efort până în ziua în care se va atinge situația de egalitate de plină, chiar și în aceste domenii. 15.000 de persoane uh, mor femei, uh, își pierd viața în anturajul familial anual. În general, uh, ucise de către lor și cam 15 pe săptămână în Europa și nimeni nu vorbește despre asta. Nimeni vorbește despre lipsa de securitate pe care, și siguranță pe care o resemțim în fiecare zi în deplasările noastre, acasă, la serviciu. pare că nu este important pentru nimeni acest lucru și nu înțeleg. Așadar, vă rog, din perspectiva dumneavoastră, să nu uităm acest lucru. Astfel încât și această tematică să devină una discutată. Da, Două-trei minute fiecăruia aș acorda pentru a putea să răspundeți la întrebările și observațiile făcute. Aș începe cu doamna ambasador. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc celorlalte vorbitoare pentru prezentările lor foarte bune, care se potrivesc pe plen, de plin în uh, intențiile noastre și acțiunile noastre viitoare. Ca să răspund concret la întrebări, într-adevăr, suntem foarte atenți la și foarte ferm când vine vorba de implementarea acestor principii de punerea lor în aplicare. Sunt consfințite de aceste lucruri în abordarea strategică și ca element transversal în toate politicile noastre mai ales ca dezvoltare, ajutor umanitar și așa mai departe. Și sunt lucruri deci care nu ne scapă, inclusiv când vine vorba de condiționalitățile pentru toate politicile, pentru toate instrumentele. Ne preocupă asta și când vine vorba de acțiunile SAE, în inițiativele specifice care vizează violența, când vine vorba de Irak. Avem proiecte speciale în Mina, regiunea aceea, și avem și acea inițiativă numită Spotlight, un proiect destul de ambițios și fără precedent, pentru că el reunește nu numai reprezentanții ai guvernelor, ci și ai societăților civice și așa mai departe, la cel mai înalt nivel, împreună cu delegațiile UE și cu ONU. Încercăm și alte metode de a face lucruri în mod concret în alte domenii pentru a combate violența împotriva femeilor. Nu în ultimul rând când vine vorba de uh, exploatarea sexuală, de abuzul sexual, în contextul misiunilor noastre din lume prin uh, ghiduri orientative concrete definind obligațiile Suntem în contact de asemenea cu colegii de la NATO, de la Departamentul de Operațiuni de Menținere a Păcii și cu omologii de la ONU, astfel încât să avem o abordare comună a elementelor necesare care să ne permită o abordare mai completă a situației. În ceea ce privește misiunile noastre de securitate și de strategia pe care ați menționat-o, um, dorim ca asta să se petreacă în primul trimestru al acestui an ne gândim la termenul scurt uh, până la sfârșitul acestui an și apoi avem un orizont uh, pe termen mediu până în 2021 și în sfârșit ne orientăm uh, pe anul 2024 când uh, își va sfârși mandatul următoarea comisie. Un alt lucru important pentru a putea pune în aplicare toate aceste lucruri, pentru a pune în aplicare rezoluția 1325 Ideal ar fi și de dragul coerenței ar fi să ne orientăm către planuri naționale de acțiune pe care le promovăm pe lângă statele membre. Și aici avem o prioritate în acest sens, în planurile acestea pe care le redactăm uh, actualmente. Îndemnăm, în general, statele membre să aibă un astfel de plan național, uh, o strategie națională iar din 28 de state membre, 20 au deja un plan național de acțiune, dar dorim ca în anii viitori toate statele membre să-și dea seama cât de important este să facă acest lucru prin intermediul politicilor, în mod coerent și conse consecvent și prin bugete acordate ca atare Lucrăm foarte strâns și cu colegii de la Comisie, pentru că această coerență politici externe, interne, trebuie să fie asigurată inclusiv uh, în contextul planificării activităților noastre viitoare și așteptăm, bineînțeles, și călăuzirea Parlamentului European. Mulțumesc, doamna Lozer. Mulțumesc foarte mult. Aș face o observație. Am ascultat cele spuse de doamna Post, care pe bună dreptate a vorbit despre acțiunile noastre interne, respectiv externe. Dacă aș lua exemplu țării dumneavoastră, Suedia, și că mă gândesc la drepturile omului și la modul în care acestea provocate Suedia este fruntașă, dar asta nu înseamnă că în țara dumneavoastră nu există incidente eh, de acest gen. Și bineînțeles că ne, cu toții ne dorim ca aceste standarde de drepturile omului să fie în continuare promovate și respectate. Eu cred totuși că suntem un acord cred, actor credibil în străinătate și din experiență pot să vă spun că ne dăm seama că într-adevăr suntem recunoscuți ca atare, ca actori credibili pe unde ne ducem, pe la ONU, în modul în care acționăm, dar și în relațiile noastre bilaterale. Uh, da, bineînțeles că trebuie să fim foarte atenți și munca mea precedentă pe dosarele de contraterorism uh, și discutând uh, și acționând împotriva radicalizării și când se pune problema extremismului, se pun aceleași probleme și fac o comparație. Se face o comparație și chiar dacă noi avem niște standarde înalte în acest domeniu, asta nu ne scutește de la vigilență. În orice caz, noi considerăm că suntem un actor cu adevărat credibile și, credibil și dorim să jucăm un rol și să fim recunoscuți ca atare. Mulțumesc! Doamna Bruno, doriți să interveniți? Well, um, <laughs> some, um, I... Da. Am auzit aici lucruri foarte interesante din partea dumneavoastră a tuturora. După cum v-am spus, eu nu fac politică în mod concret, sunt cercetătoare și mă concentrez mai ales pe statul providență suedez. Uh, da, ce am auzit aici uh, se potrivește cu ceea ce cred și eu și noi în Suedia avem de învățat multe de la alte țări și asta înseamnă cooperare, cooperare necesară cu alte țări din Europeană și din afara ei și uh, spirit de autocritică și eh, să fim deschiși pentru a învăța și de la alții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eu cred că putem să tragem eh, aici eh, concluziile în sensul că putem să încheiem această ședință, această audiere, mai bine zis, comună, sede și droa. Mm, sper că a fost o întâlnire interesantă pentru toată lumea care ne va ajuta pentru a ajuta și statele membre pentru a pune în aplicare acele planuri de acțiune strategică uh, declanșate de adoptarea rezoluției ONU 1325. Vă mulțumesc foarte mult uh, și Claire Moody. Mulțumesc, uh, mulțumesc și eu participanților și participantelor la această dezbatere. Și vă rog să nu uitați că noi la Comisia SEDE suntem foarte interesați de această chestiune, această tematică. Este o prioritate pentru noi în domeniul securității și al apărării și ne interesează mult dimensiunea și perspectiva de gen și, bineînțeles, că eu sunt profund marcată cu firul roșu de tot ce spune rezoluția 1325.